Uh, reuniunii noastre, a sesiunii noastre. Uh, conform articolului 149 din regulamentul intern, vi s-a distribuit uh, proiectul final de ordine de zi. Nu am solicitări până acum de schimbarea ordinii de zi. Vă rog. Brădre, ζήτησα να παρέμβω για δύο θέματα. Το πρώτο... Mulțumesc, domnule președinte. Am cerut cuvântul din două motive. În primul rând, E vorba de articolul 163 cu um, discursurile de, cu durata de un minut. Eu am cerut să țin un asemenea discurs uh, privitor la datoria de război a Germaniei și împrumutul de război al Germaniei și pe tema despăgubirilor pentru rudele celor executați pe durata ocupației Germa- în Germania, Greciei, dar a fost uh, respins pentru că secretariatul mi-a spus că nu mai este timp ca eu să țin acest discurs. Totuși, pentru prima oară, stimate domnule președinte, eu uh, văd că astăzi, luni, nu avem uh, Uh, discuțiile cu durata de un minut uh, au fost mutate joi, unde avem doar uh, două ore la dispoziție pentru aceste discursuri, printre multe alte subiecte de pe ordinea de zi. Totuși, domnule președinte, dacă am fi putut să uh, abordăm acest subiect astăzi uh, la orele 19, am fi putut vorbi până la orele 22-23, pentru că nu putem să ne permitem să ne aflăm tot timpul sub presiunea timpului. Vă rog să uh, avansați pentru ziua de astăzi acest uh, punct de pe ordinea de zi. Zunächst einmal. Mai întâi, modificări de acest timp la ordinea de zi trebuie depuse până la ora 16. Așa e prevede regulamentul intern. Eh, doar ce sunteți un nou membru al acestui Parlament, eh, pot să accept eh, solicitarea dumneavoastră astfel, dar, dar trebuie să vă atrag atenția asupra acestui fapt. Eliminarea sesiunii de discursuri cu durată de un minut a fost făcută din motive formale, pentru că avem audieri foarte importante pentru două posturi ce urmează să fie ocupate în noua Comisie Europeană. De aceea, conferința președinților a adoptat o decizie ca în mod excepțional să fie uh, scoase din program, din uh, ordinea de zi, aceste discursuri, pentru că avem nevoie de capacitățile uh, formale și personale în altă parte la aceste adeuri. Doamna von Storch are cuvântul. Vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă atrag atenția asupra unei greșeli, eh, cel puțin în varianta germană a ordinei de zi. Miercuri, la ora 12, aici se, se intitulează un capitol Alegerea Comisiei Europene. Pentru că la articolul 17, alinatul 7 al TFUE, scrie eh, în felul următor. Eh, Parlamentele naționale își aleg reprezentanții pentru calitate de membru a Colegiului Comisarilor. Noi nu putem așadar să-i alegem pe comisar, ci putem doar să-i confirmăm în funcție. Vă rog să operați această modificare. Mulțumesc. Ja, das ist äh, sicher eine interessante Variante. Da, într-adevăr este o variantă interesantă. Articolul 118 al regulamentului prevede alegerea Comisiei Europene de către Parlament. Mulțumesc. Vă rog. Κύριε Πρόεδρε, παρότι νέος Domnule președinte. Domnule președinte, știu că până la 16 trebuia depuse aceste cereri. Eu am încercat înce- începând de la ora 11 să găsesc cineva în cabinetul dumneavoastră, dar nimeni n-a răspuns la telefon. Domnule președinte, tema pe care o aduc în discuție este una dintre cele mai urgente cu putință. Eu uh, am uh, formulat o propunere ca, uh, cu titlul de uh, urgență pe tema Ciprului, unei rezoluții de urgență. Și tocmai astăzi, domnule președinte, un, o navă sub pavilion turcesc a pătruns în apele teritoriale ale Ciprului. Deci eu solicit ca Parlamentul să, se ad, să abordeze această chestiune de urgență care este importantă pentru păstrarea păcii. Am înțeles, domnule uh, coleg, dar n-are nicio legătură cu uh, ordinea de zi și cu regulamentul intern. Uh, îmi pare rău că n-ați găsit pe nimeni uh, în birou, biroul meu la ora 11. Să știți că Parlamentul nostru și cabinetul meu dispune și de alte infrastructuri, de tip e-mail și așa alte, altele. Dacă vreți, vi le vom detalia. Dacă există uh, obiecții sau observații în legătură cu ordinea de zi pentru ziua de azi, luni, Vreți să luați cuvântul legătură cu programul zilei de azi sau uh, programul unei alte zile? Monsieur Artui, on est chez lundi. Nous sommes l'ordre du jour pour lundi. Discutăm acum despre ordinea de zi pentru ziua de luni. Intervenția dumneavoastră uh, privește ziua de luni sau altă zi? Bun, atunci trecem la ziua de marți. Vă rog, stimate coleg. Domnule președinte. Conferința președinților a prevăzut să aibă loc dezbaterea, în cadrul dezbaterii bugetului, mai întâi dezbaterea bugetului pentru 2015 și apoi să se discute despre bugetul rectificativ numărul 2 din 2014. De acord cu coordonatorii din Comisia pentru Bugete, aș dori să inversăm ordinea dezbaterilor. Și deci, să dezbatem mai întâi bugetul rectificativ numărul 2 pe 2014 și apoi proiectul de buget pentru 2015. Dezbaterea bugetară cu siguranță va viza programul de 300 de miliarde a președintelui Juncker, dar deocamdată în dezbaterea bugetară este important să se discute despre facturile neplătite, pentru că de-a lungul anilor, din 2010, se acumulează o serie de sume neplătite. 5 miliarde în 2010, 11 miliarde în 2011, 16 miliarde în 2012 și 23 de miliarde în 2013 și poate 30 de miliarde la sfârșitul acestui an 2014. Este o datorie care apare și în creștere și nu putem să lăsăm astfel să crească uh, numărul facturilor neplătite. Dorim să testăm intențiile Consiliului, să discutăm mai întâi despre proiectul de buget rectificativ pentru 2014, pentru că reprezintă ocazia de a stabiliza aceste datorii. La trilogul care a avut loc joia trecută, am uh, enunțat acest principiu foarte clar de acord cu coordonatorii. Mai întâi discutăm despre bugetul rectificativ 2014 și apoi despre 2015. De aceea exprim această voință noastră de a inversa marți la dezbatere și miercuri la vot cele două dosare. Deci mai întâi să discutăm despre bugetul rectificativ 2014 și apoi despre bugetul pentru 2015. Fracțiun. Domnule Artui, în acord cu grupurile parlamentare, eh, grupurile politice, acest lucru a fost deja decis. În conferința președinților am ajuns la un consens eh, în eh, privința al celei de-a doua amendări a bugetului pentru 2014, care va fi dezbătut înainte de bugetul 2015. Deci dorința dumneavoastră deja a fost îndeplinită Uh, vă mulțumesc totuși că ați uh, arătat uh, foarte clar care este situația de fapt, pentru că președintele actual al Comisiei de Bugete și cu mine, din păcate, anii trecuți am avut, am fost nevoiți să argumentăm în repetate rânduri această situație. Dacă mai există observații, obiecții pe marginea ordinei de zi pentru marțea? Nu. Bun. Atunci, în legătură cu miercuri. Uh, Eh, grupul ECR a solicitat ca înaltul reprezentant al eh, UE eh, să intervină ca punctul 3 de pe ordinea de zi în legătură cu sentința capitală în legătură cu Asia Bibi. Are cuvântul pentru argumentare domnul Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, vorbesc eh, nu doar în eh, numele grupului meu, ci și de însărcinat cu probleme legate de drepturile omului în grupul meu. În Pakistan există o infracțiune de blasfemie și această legislație permite condamnarea unor persoane dacă se sugerează că ei au insultat profetul și pot fi chiar condamnați la moarte. Și doamna Asia Bibi a fost condamnată la moarte Uh, din acest motiv, pentru blasfemie. Uh, domnul Renzi uh, s-a referit explicit la cazul acesteia în intervenția sa în această vară. Din nefericire, o, un tribunal a confirmat joia trecută această pedeapsă capitală Uh, împotriva doamnei Asia Bibi. Trebuie să facem tot ce putem pentru a evita uh, ca pedepsa capitală să fie și executată și uh, am dorit un schimb de opinii cu un alt reprezentant. Mulțumesc! Für den Antrag möchte Frau Abgeordnete. Doamna Björk dorește să ia cuvântul, vă rog. Tack så mycket. Vi i GUNGL är naturligtvis djupt oroade över att... Mulțumesc. Grupul GUE NGL este foarte preocupat de cazul acestei doamne din Pakistan, Asia Bibi, dar de preocupați și de modul în care pot fi reduse, nu pot fi redus numărul pedepselor cu moartea, pentru că peste 700 de oameni au fost condamnați la moarte în 2013. 1900 de oameni au fost executați există 23.000 de, de oameni care au fost condamnați și își așteaptă execuția. Am dorit să aibă loc în plenară o dezbatere mai generală în legătură cu aceste aspecte. Mulțumesc. Mulțumesc. Vrea cineva să obiecteze la această solicitare? Este cineva împotrivă? Atunci uh, trecem la vot. Cine este de acord pentru ca acest punct să intre ca punctul numărul 3 pe ordinea de zi de miercuri? Este cineva împotrivă? Se abține cineva de la vot? Bun. Atunci considerăm adoptată această decizie. Eu nu mai am alte solicitări de modificare ordinii de zi. Vrea cineva să înscrie o solicitare pentru joia? Nu e cazul. A, dumneavoastră, pentru joi, vă rog. Scuzați-mă, domnule președinte, dar n-am înțeles uh, exact ce am pus pe ordinea de zi. Era propunerea unui grup și o contrapropunere a unui alt grup. N-ați făcut decât un vot care nu era foarte clar. Ne puteți explica cumva ce anume am votat exact uh, pentru a figura pe ordinea de zi? Vă rog. Der Antrag von Herrn van Dalen. Solicitarea domnului van Dalen viza o participare a doamnei Ashton uh, miercurea cu includerea la punctul 3 a uh, problemei sentinței uh, capitale enunțate împotriva doamnei Asia Bibi. Nimeni nu s-a împotrivit. Doamna Björk, din potrivă, la întrebarea mea cine susține această cerere, doamna Björk s-a înscris la cuvânt și a susținut întru totul această cerere și a spus chiar că ar dori mai mult decât doar o declarație a înaltului reprezentant și ar dori chiar o dezbatere în plen. Da? Deci nu există o, o, o dezbatere mai uh, plenară decât cea în sesiunea plenară. Doamna Ber, ce mai doriți să completați? Mulțumesc. Aș dori ca în loc să discutăm despre un caz specific, să avem o discuție generală cu un alt reprezentant. Deci să avem o discuție generală pe tema acestor cazuri de condamnări la pedepsa capitală, a căror număr este în creștere în întreaga lume. Ok. Da. Bun și așa. Acum chiar am înțeles mai bine ce ați vrut să spuneți. Eu am interpretat în declarația dumneavoastră în felul următor, că uh, susțineți uh, în principiu această uh, cerere a domnului Van Dalen, dar că vreți dincolo de asta să includeți o dezbatere mai largă a temei. Deci înțeleg că nu susțineți de fapt această uh, cerere a colegului Van Dalen. Eu am avut însă impresia că majoritatea uh, membrilor au fost uh, în favoarea acestei cereri. Trebuie să spunem, uh, ca să fim uh, drepți, că nu este primul caz de sentință capitală pe care îl discutăm și că, într-adevăr, această chestiune de fond este foarte importantă. Dar dacă doriți, uh, pot să mai solicit încă un vot în legătură cu această cerere. Stimate colegă, așteptați până auziți traducerea în căștile noastre. Nu trebuie să vă agitați chiar acum. Deci dacă vreți, dacă vreți și dacă doriți, pot solicita un vot uh, pe cererea dumneavoastră. Bun. Atunci avem o cerere din partea doamnei Björk, adică să nu dezbatem acest uh, caz in, uh, individual, ci să organizăm din potrivă o dezbatere generală pe fondul problemei. Cine este în favoarea acestei cereri? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Bun, și atunci uh, încă o dată votăm cererea domnului Van Dalen. Cine este în favoarea cererii formulate de domnul Van Dalen? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă printr-o majoritate foarte clară. Vă mulțumesc! Și acum doar uh, de formă întreb dacă mai este ceva în legătură cu programul de joi? Nu. Atunci trecem la uh, uh, declarația Comisiei cu privire mai bună prevenire și răspunsul la inundații. Are cuvântul mai întâi domnul comisar Borg. Da, da, Mulțumesc, domnule președinte, în numele Comisiei și în numele doamnei comisar.